Doamnă președintă, bună ziua, doamna comisar, bună ziua tuturor. Vom începe reuniunea de astăzi și vom începe cu declarația Comisiei privind inițiativa cetățenească europeană după un an de aplicare în practică.